Uh, dear colleagues, ladies and Dragi colegi, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă transmit scuzele mele că începem puțin mai târziu decât de obicei. Am te- tocmai am terminat primul trialog privitor la piața unică pentru telecomunicație acum câteva minute. Doamna Pilar del Castillo a fost un fel de primă doamnă pe durata trialogului, doamna Patricia Toia a, fost, a participat de asemenea, iată două doamne care au prezentat comisia noastră ITRE în, uh, și alți colegi care au fost raportori din umbră. A fost des, o reuniune de succes, nu știu dacă Patricia va fi de aceeași părere, dar probabil că da, iată că dă din cap, spunând că da. Însă mai sunt foarte multe de făcut, ne așteaptă un, un volum mare de muncă mai ales problemele legate de frecvențe care au rămas uh, nerezolvate la Consiliu. Și pentru asta e o mare. Pentru noi este o mare problemă, dar uh, poate că mai sunt și alte chestiuni care pot fi rezolvate. Că ar fi un mare succes nu știu, probabil viitorul apropiat, neștiind exact ce înseamnă asta, poate, poate vorbim de un an de zile, pentru că noi așteptăm o poziție comună din partea Consiliului, iată, de un an de zile aproape. Dar oricum ar fi, haideți să fim optimiști. Bun, dragi colegi, acum uh, trecem la ordinea de zi. Dacă doriți modificări în ordinea de zi, nu. Uh, diverse e la ultimul, uh, ultimul punct. Acum comunicările președintelui, v-aș reaminti că s-a luat o hotărâre de către coordonator să se anuleze reuniunea intre de luni. Iată, domnul vicepreședinte Șefcovici e împreună cu noi și am uitat să-i, să-i urez bun venit. Avem câteva chestiuni tehnice, dar rezolvăm în 2-3 minute. Mă scuzați că nu v-am prezentat. Însă, așadar, luni 13 aprilie 2015, de la orele 15 la orele 18.30, ă, este o reuniune între care va fi anula, anulată. Apoi, a fost o reuniune prevăzută, deci, inițial pe luni 13 ă, aprilie, acum a fost reprogramată luni 20 aprilie 2015 de la 15 la 18.30 și reuniunea de pe 14 aprilie, marți, va avea loc așa cum a fost programată. Dar veți dispune de informațiile astea în scris, pentru că s-a hotărât uh, uh, organizarea unei reuniuni de marți, de marți de la 9 la 10 și atunci mâine va începe reuniunea doar la ora 10. Mâine începem cu voturile mâine 24 martie de la ora 10. Deci e mai bine că mai aveți puțin timp la dispoziție dimineața. Și încă o, încă o informație foarte importantă, v-aș reaminti că grupul de lucru privitor la Uniunea Digitală a fost înființat. S-a trimis o invitație joia trecută. Ați primit cu toții un e-mail în acest sens și aș anunța acum că întâlnirea constituantă va avea loc joia aceasta, deci peste trei zile, pe 26 martie, de la, ora 11 de la orele 11 la orele 12.30, deci reuniunea constituentă a acestui grup și va, va fi o întâlnire structurată pe două părți. Um, ehm, chestiune de natură tehnică, constituenta și partea a doua o discuție cu directorul general al Direcției Generale Connect, Robert Madeline. Și invit uh, călduros pe toți colegii de membrii ITRE să participe la această reuniune, jucând un rol activ, uh, să ne implicăm în toate chestiunile digitale, Uniunea Digitală, economia digitală, telecomunicațiile digitale și piața unică, desigur. Toate acestea sunt subiecte foarte interesante și uh, vor fi discutate la această reuniune. Punctul numărul 3 de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale. Sunt incluse în, în dotarea dumneavoastră procesele verbale ale reuniunilor din 21-22 ianuarie 2015 și 26 ianuarie 2015. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, se consideră ca fiind adoptate. Ultima dată la Strasburg, vă reamintesc că am avut o reuniune informală împreună cu comisarii și vicepreședinții. Acestea nu sunt uh, cuprinse în procesele verbale. Și acum putem trece la numărul 4, etapele următoare în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei pentru Uniunea Energetică. Schimb de opinie cu domnul vicepreședinte al Comisiei, vicepreședinte pentru Uniunea Energetică, domnul Maroș Șefcovici. Îmi face plăcere să vă urez din nou uh, bun venit, domnule vicepreședinte. Nu e prima oară că vă aflați în fața comisiei noastre, nu doar la audiere, dar și mai apoi uh, am avut schimburi de idei foarte de bună calitate și v-aș reaminti faptul că, iată, comisia noastră a avut un uh, pe 26 ianuarie 2015 un schimb de opinie cu vicepreședintele după, înainte de adoptarea strategiei uh, noastre pentru energie și apoi pe 26 februarie 2015 a prezentat un pachet în plenara Parlamentului European pe această temă. Domnul vicepreședinte Șefcovic, uh, cu domnul Șefcovic am avut o, o reuniune de câteva minute înaintea reuniunii noastre, va prezenta următorii pași în strategie. Știm că cel mai important uh, e, dacă ne gândim la etapa punerii în aplicare, dar e vorba și de o mai bună reglementare, mai eficientă, dar punerea în aplicare e totdeauna cea mai importantă. Deci, strategia, din câte știu eu, prevede 15 puncte de acțiune și ar fi foarte interesant ca noi să obținem informații în detaliu în legătură cu sfera de aplicare, aplicare și calendarul inițiativelor acestora de natură legislativă și non-legislativă. Asta ar permite Comisiei ITRE să își planifice și activitatea în funcție de prioritățile dumneavoastră. Prevedem pentru discuție o oră și 15 minute și acum invit pe domnul vicepreședinte să fac o prezentare a acestor, acestei strategii. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, dragă domnule președinte, domnule Ierji, stimați membri. În primul rând vreau să spun că îmi face plăcere să mă aflu din nou aici, să avem un schimb de opinie. Să vă aducem la zi cu starea actuală a lucrurilor în domeniul energiei. Domnul președinte a menționat că am, acum două luni am avut o dezbatere în detaliu ne-a spus dumneavoastră ce ați vrea să cuprindă strategia pentru uh, energia Uniunii. Știu că sunteți experți, uh, ați studiat uh, de aproape acest domeniu și nu numai cum, în discuțiile cu mine, ci și în uh, dezbaterile anterioare pe chestiuni legate de energie și climă. Vreți ca toate acestea să figureze strategia cadrul Uniunii pentru energie. După cum uh, Eh, ați eh, văzut, eu mă țin de cuvânt în sensul că v-am promis că voi veni aici la Parlamentul European după adoptarea strategiei ca să, prezint, ca să o prezint la plenară și vreau să vă mulțumesc pentru această experiență pe care am avut-o. O dezbatere foarte interesantă. Am văzut că eh, toate marile grupuri parlamentare au susținut interesul comun european pentru o Uniune Europeană a energiei integrată și uh, după dezbatere, după dezbatere am continuat munca în statele membre să ne asigurăm că um, Consiliul pentru Energie, Consiliul pentru Mediu, Consiliul pentru Transport, dar mai ales Consiliul European, până la urmă, uh, vor acorda același sprijin față de această nouă adoptare cu această tranziție energetică necesară în Europa și mă bucur să văd că joia, să vă spun că joia trecută și liderii europeni și-au acordat sprijinul de plin față de munca noastră și au trimis un semnal foarte clar și au exprimat angajamentul să construiască o uniune energetică pe baza propunerii Comisiei, subliniind importanța tuturor celor cinci dimensiuni ale sale Consiliul European a solicitat punerea în aplicare de plină și riguroasă a legislației existente în domeniul energiei, nevoia de a accelera proiecte de infrastructură, asigurarea respectării de pline a dreptului european în acordurile cu furnizorii externi de gaz, Aici a fost o chestiune problematică, nu știam dacă trebuia să o includem în strategia europeană. Liderii au cerut mai, o, o, o piață mai flexibilă, mai multă cooperare regională, accelerarea eforturilor în domeniul eficienței energetice în clădiri și pentru o diplomație uh, europeană activă în domeniul climei înaintea întâlnirii COP21. Toate acestea și altele sunt domenii politice în care acum trebuie să dăm rezultate tangibile cu patru obiective majore Uh, iată că am, tocmai am încheiat uh, un efort cu concluziile Consiliului European și începem alte eforturi și mai importante, cum a spus domnul președinte Buzek. Iată, acum avem o strategie cu un consens, însă acum trebuie să o și defalcăm pe acțiuni concrete, uh, propuneri legislative concrete, Eh, la fața locului trebuie să o aplicăm și avem nevoie de întregul eh, sprijin din partea dumneavoastră. De aceea, dacă îmi permite, domnule președinte, m-aș concentra acum doar asupra a patru obiective majore cu care trebuie să începem. În primul rând, să ne asigurăm în ce privește securitatea aprovizionării cu energie, solidaritatea, că solidaritatea și încrederea nu mai sunt doar cuvinte goale statele membre să știe că se pot baza în orice împrejurare pe vecinii și partenerii lor din Uniunea Europeană. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că, după cum spunea președintele Juncker, putem să adăugăm o a cincea uh, libertate, uh, circulația liberă a energiei, cu un flux de energie disponibil uh, transfrontalier din contactele pe care le-am avut săptămâna trecută cu parlamentarii din întreaga Europa, decidenții la nivel național, local, ONG-uri, cu antreprenori, cercetători, dar mai ales cetățeni, am uh, primit, mi s-a repetat același mesaj. Mesaj foarte clar, și anume că avem nevoie de această libertate de uh, circulație a energiei și Europa e gata să facă un mare pas înainte ca, ca să avem o piață internă a energiei într-adevăr integrată și mai descentralizată. În al treilea rând, să ne asigurăm că gândim și acționăm mai mult uh, în ce privește punerea în prim plan, pe, în prim plan a eficienței energetice. Și m-au încurajat concluziile Consiliului, acolo s-a făcut uh, referire clară la eficiența energetică um, ca fiind o contribuție foarte importantă la uh, securitatea energetică în Europa. Cred că e o abordare globală și, și, vizibilă la nivelul Consiliului European și trebuie să profităm de această nouă abordare și să utilizăm principiul uh, eficienței energetice în general când vom pregăti toate propunerile noastre în domeniul energiei și al climei. În al patrulea rând, să ne asigurăm că, într-adevăr, facem această tranziție spre o economie cu emisii reduse uh, de carbon și societate fără carbon, utilizând pe deplin potențial uh, pe care are Europa pentru a deveni un nod global, pentru a dezvolta următoarea generație de energie regenerabile tehnologic avansate, bazându-ne politicile pe cercetare și inovare. Unele din acțiunile pentru a obține obiectivele deja au fost întreprinse, infrastructura se, se construiește. Săptămâna trecută, de pildă, am putut uh, asista la lansarea construcției um, gazoductului de gaz natural transanatolian, TANAP, care va conecta uh, zonele de la Marea Caspică cu Uniunea Europeană ca parte a, a coridorului de gaze sudic va contribui la diversificarea surselor noastre de energie și la securitatea energetică în Europa. De asemenea, am văzut că s-a uh, ajuns la un acord important între Spania, Franța și Portugalia în legătură cu îmbunătățirea interconectărilor de gaz și energie. Va fi un exemplu, sper, pentru și alte zone din Europa unde știm că trebuie să îmbunătățim capacitatea și calitatea interconectării. Eforturi diplomatice sunt întreprinse ca să stabilizăm relațiile energetice între Rusia și Ucraina Vinerea trecută am prezidat convorbirile între ministrii energiei din Rusia și Ucraina și mă bucură să spun că părțile au fost de acord că pregătirile pentru furnizarea uh, de energie pentru la iarnă trebuie să înceapă acum și Comisia va continua activitatea de facilitare la următoarea reuniune din aprilie. Se fac eforturi diplomatice de asemenea uh, pentru un acord cu caracter obligatoriu și ambițios la Paris uh, în acest an datorită eforturilor uh, comisarului Arias Caniete, Uniunea Europeană a putut, ca fiind prima economie uh, din lume să își uh, ofere angajamentele post-2020 în domeniul climei, iată, așa numitele INDC, contribuțiile naționale intenționate. Și trebuie să ne bazăm pe acest impuls și să-l utilizăm ca un exemplu cu care să-i convingem și pe alți actori globali Ehm, ca să ne urmeze exemplul fără întârziere. Însă, de asemenea, va trebui să luăm multe alte noi inițiative, atât cu caracter legislativ cât și non-legislativ, întreaga foaie de parcurs al Uniunii Energetice pentru următorii 5 ani este foarte lungă, așa că mă limitez la doar câteva exemple din inițiativele pentru care sunt de, suntem deja activi. Noi dezvoltăm uh, finanțarea inteligentă pentru clădiri inteligente. Este o inițiativă pentru a facilita accesul la instrumentele de finanțare existente și faptul că Consiliul European a a făcut referire explicită la importanța sectorului construcțiilor și clădirilor ne arată că există nevoie de a acționa. Deci, studiem modul în care putem debloca asistența financiară din instrumentele existente ca să ne asigurăm că peste puțin timp vom, finanța, vom prezenta această inițiativă. De asemenea, vom propune o strategie pentru încălzire și răcire, pentru că, după cum uh, uh, s-a spus aici, criza energetică este, întâi de toate, o criză a încălzirii. Vom uh, revizui directiva regenerabililor, directiva eficienței energetice și directiva privitoare la performanța energetică a clădirilor, ca să ne asigurăm că um, ne îndeplinim obiectivele pe 2000, până în 2030. Sigur că am început deja, dar trebuie să facem evaluări de impact Uh, și presupun că vom veni cu o propunere completă în 2016. Sper că, datorită progreselor făcute la nivelul Parlamentului, privitor la rezerva pentru stabilitatea pieței, vom putea să vă prezentăm uh, revizuirea sistemului EU ETS, pentru că va fi una din cele mai mari contribuții pe care să le avem la succesul reuniunii COP21, un semnal clar uh, către industria noastră în sensul predictibilității că sistemul ETS va fi ajustat la nevoile actuale și viitoare. Fără întârziere vom avea un cadru de guvernanță robust eh, necesar pentru Uniunea Energetică ca să ne putem respecta angajamentele. Vom dezvolta o inițiativă privitoare la leadership-ul uh, pentru tehnologia și inovația globală, pentru energie și climă, în beneficiul companiilor noastre pentru creștere și ocupare. Uh, Vom uh, coopera cu partenerii sociali pentru că această tranziție trebuie să fie dreaptă și echitabilă, să nu lăsăm pe nimeni deoparte uh, că nu, are, uh, nu deține noile cunoștințe necesare pe piața muncii. Mâine vom organiza prima întâlnire strategică și am dorit să știm care sunt experiențele pozitive. Deci, se vor reuni comisarii principali cu propuneri concrete pentru contribuții și reacții politice încă de la început, astfel încât să avem o echipă care să aibă caracter transversal și să venim cu propuneri de calitate pentru legislația care să reflecte toate dimensiunile și toate elementele necesare Uh, atunci când trebuie să pregătim această propunere legislativă și știu că mâine veți avea o discuție cu colegul meu, comisarul Arias Caniete, și cred că domnia sa, sunt convins că domnia sa va prezenta mai în detaliu uh, câteva din propunerea asta de lege. Deci, în încheiere, dacă îmi permiteți încă trei puncte, rapid, în primul rând, uh, e o parte a, a sistemului de guvernanță. Aici am dorit să pregătim uh, o chestiuni concrete în legătură cu eficiența energetică pentru fiecare stat membru ca să uh, explicăm de ce Uniunea Energetică este atât de importantă pentru fiecare țară în parte, de ce fiecare țară trebuie să coopereze la acest proiect. Și am dorit să transmitem acest mesaj la nivel politic, la nivelul societății civile, la nivelul mediului de afaceri, a parlamentelor naționale, să putem începe acest, această interacțiune cu statele membre privitoare la Uniunea Energetică. Vom lucra de aproape cu dumneavoastră în tot ce înseamnă propuneri legislative care se află pe listă și de asemenea vom vedea cum ne putem ajusta și alinea și raportarea făcută acum la nivelul statelor membre spre, de la statele membre spre, Uniunea Europe, despre Comisia Europeană ca în noiembrie să vă prezentăm uh, primul raport uh, anual privitor la starea Uniunii Energetice, care va fi baza dezbaterii noastre, și va contribui la discuția liderilor de la Consiliul din decembrie, pentru că dacă dorim să facem progrese, trebuie să discutăm Uniunea Energetică la toate nivelurile politice. Vom lucra de aproape cu uh, localitățile, cu cetățenii, că important e să lucrăm împreună mm, la conceptul de orașe inteligente. Președintele Juncker, vicepreședintele Katainen și subsemnatul doamna Buz, comisar pentru transport, doamna Crețu, uh, comisar pentru politică regională, vom colabora de aproape la uh, o nouă strategie pentru orașe inteligente pentru viitor și vedem că e un concept susținut uh, nu doar în Europa, unde avem exemple foarte bune, ci și în Asia, în India, Egipt. Deci, este un concept pe care trebuie să-l dezvoltăm pentru Europa. Și în al treilea rând, uh, voi face mare eforturi pentru a îmbunătăți uh, situația cu securitatea energetică din uh, Europa Centrală și de Sud-Est. Este un grup numit Kesec, privitor la conectivitatea acestei părți a Europei cu restul Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm că fiecare din țările din această regiune va avea posibilitatea de a avea acces la furnizarea de gaz din cel puțin trei surse diferite și trebuie să uh, avem o mai bună integrare a acestora cu Uniunea Europeană și o vom face cu, în colaborare cu țările din comunitatea energetică inclusă deja în proces. Deci, stimați membrii Parlamentului, dragă domnule președinte, vă mulțumesc din nou pentru aceste schimburi de opinii privitoare la Uniunea Energetică. Uh, bun, strategia încă nu a fost uh, finalizată, dar vreau să vă mulțumesc pentru ajutorul acordat ca să îmbunătățim strategia și aștept uh, cooperarea noastră pe viitor pentru că mm, va fi crucială pentru succesul Uniunii Energetice. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Începem dezbaterea. Vom avea o rundă de intervenții din partea uh, colegilor, în primul rând coordonatorii. Și vă rog să uh, vă limitați la 3 minute. Are cuvântul domnul Canis în numele PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit și din partea mea, domnule vicepreședinte. Cred că ar trebui să vă și felicit pentru că, într-adevăr, concluziile Consiliului uh, exprimă o poziție foarte puternică și un sprijin puternic din partea statelor membre pentru crearea unei uniuni energetice. Acestea fiind spuse, aș dori să vă uh, atrag atenția asupra punctului D din aceste concluzii. Nu știu dacă le aveți în fața dumneavoastră. Oricum, acolo Consiliul declară că își dorește ca toate acordurile de cumpărare a gazelor naturale încheiate cu țări terțe ar trebui să respecte uh, dispozițiile privind securitatea energetică a Uniunii Europene. Știu că în uh, ultimul uh, mandat s-a încercat ca Comisia Europeană să aibă un rol mai important în negocierile purtate cu furnizorii din, uh, din țări terțe. Și acum se pare că și Consiliul se apropie de această poziție veche a Comisiei Europene. Și aș dori să vă întreb um, până unde credeți că este dispus Consiliul să meargă? Pentru că Uh, într-adevăr, să existe transparență este o chestiune, însă implicarea Consiliului uh, trebuie definită în termeni cât mai concreți. Și aș dori să vă întreb, uh, să ne spuneți câteva cuvinte despre această problemă. Vă mulțumesc, domnul Dan Nica, din partea Socialiștilor și Democraților. Am să utilizez limba română, beneficiind de această șansă unică de a avea traducere din nou. Felicitări, domnule vicepreședinte, pentru faptul că v-ați prezentat foarte rapid cu un uh, uh, update care simțeam cu toții nevoia să-l auzim și faptul că dovediți că discuția despre piața uh, unică a energiei în Europa nu este doar o discuție ce are și este însuțit de un calendar foarte clar uh, uh de acțiune. Uh, Uh, prețurile accesibile și competitive pentru consumatorii individuali și pentru consumatorii industriali, precum și protejarea consumatorilor vulnerabili, ar trebui să reprezinte consecințe naturale ale unei piețe funcționale. Fac o paranteză, spuneați cum anume să convingem cetățenii și statele membre de necesitatea pieței unice. Simplu, spunându-le că nu vor mai fi creșteri de prețul la energie, pentru că această piață unică va fi dominată de eficiență, de predictibilitate și de prețurile mai mici. În ceea ce privește infrastructura energetică, obiectivele de 10 și 15% de interconectare trebuie să fie sprijinite de investiții pe întreg teritoriul Uniunii și o distribuție echilibrată a proiectelor. Salut ceea ce a spus că deja ați început cu coridorul sudic, cu diversificarea resurselor de gaz, aprovizionarea din zona Mării Caspice, pentru că până acum nu era foarte clar cum ne asigurăm eficiența când tot ceea ce însemnau state din est și centru prin ar fi trece gazul importat din Rusia erau cele care erau până acum și evitate de asemenea proiecte de interconectare. Și pentru că sunt la acest punct, domnule uh, vicepreședinte, vreau să vă sugerez un lucru. Cred că trebuie vorbit și de un dispecerat energetic european este puțin probabil ca o țintă de interconectare de 10% sau 15% să funcționeze în absența unui dispecerat energetic european, pentru că problemele care pot să apară în asigurarea stabilității uh, sistemelor energetice pot fi foarte mari. Și vă dau exemplu de săptămâna trecută cu eclipsa de soare, care a pus pentru prima dată și a arătat fragilitatea pe care o are sistemul energetic, pentru că în momentul în care a apărut eclipsa de soare, 35.000 de megavați au fost off off the grid au fost în afara rețelei într-un interval de un minut. A fost un miracol și datorită probabil unor măsuri de prevedere când am avut un blackout în mai multe țări europene. Dar în absența unui dispecerat energetic european, această chestiune nu va putea să fie uh, rezolvată. Și o ultimă întrebare. Cum anume uh, împărțiți sarcile cu domnul comisar Caniete? Mâine dânsul va veni și vom avea o discuție și cu domnia sa. Uh, Uh, pentru interconectare, responsabilitatea va fi împărțită între dumneavoastră și domnul Caniete sau cine anume va avea responsabilitatea și de asemenea planul de acțiune pentru combaterea Eh, schimbărilor climatice, eficiență energetică și așa mai departe. Cum anume s-au împărțit aceste responsabilități pentru ca pe viitor, dacă sunt probleme, să știm cui anume le vom adresa în mod direct. Și încă o dată felicitări pentru eficiență și modul în care ați înțeles această necesitate a pieței unice energetice să devină o realitate. Vă mulțumesc. Dziękuję, dziękuję panu za wypowiedź. Następnie w imieniu europejskich konserwatystów i reformatorów pan Jackiewicz. Bardzo proszę. În numele ECR, domnul Eschieviț. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Uh, energia, Uniunea Energetică trebuie să aibă uh, scopul unei mai bune securități uh, energetice și principiul solidarității este important în acest context, așa cum ne-a spus și dumneavoastră. Și aș dori să vă rog, domnule comisar, să ne explicați puțin mai pe larg acest uh, termen. Din acest uh, document reiese cât de importantă este uh, încrederea. În același timp, decarbonizarea economiei și ce se întâmplă în acest context cu cărbunele ca sursă energetică. Dacă încercăm să dezvoltăm tehnologii mai uh, curate, mai uh, bune pentru mediul înconjurător, nu putem evita problema cărbunelui. Și nu este vorba doar de interesele strategice pentru țara din care provin eu, Polonia, ci este vorba de o amenințare directă la uh, securitatea energetică, pentru că dacă vom deveni și mai dependenți de alte surse energetice, eu nu sunt uh, foarte sigur că vom fi într-o situație favorabilă. Aș dori să vă cer să vă gândiți uh, la impactul acestei strategii asupra Poloniei și a altor țări care se află într-o situație similară. Dacă este să analizăm concluziile uh, Consiliului, vedem că nu s-a ținut seama de apelul referitor la nediscriminarea surselor energetice. Și apoi ce se întâmplă cu crearea unui mecanism pentru situațiile de criză și cu depozitarea uh, energiei electrice, ce se întâmplă pe de altă parte cu cadrul uh, financiar uh, pentru exploatarea unor surse convenționale sau neconvenționale energetice, cum sunt uh, gazele de șist. Și apoi, o uniune energetică um, aduce cu sine posibilitatea unei dezvoltări mai rapide, însă ar trebui să ne asigurăm că ne reducem dependența față de importul de energie din exterior. Deci vă revin asupra acestei întrebări ce se întâmplă cu principiul solidarității și încrederii uh, reciproce. În rezumat, ce prevede uh, Consiliul pentru diferitele surse energetice și pentru decarbonizarea activităților uh, economice. Și să nu uităm că mai avem și agenda climatică. Poate ar trebui să schimbăm titlul documentului Poate ar trebui să discutăm despre Uniunea Energetică și Climatică, pentru că este în mod evident vorba de politici climatice uh, purtate și de, alte, uh, de unele state cum este uh, Germania. Și eu am îndoi legate de solidaritate. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Dau acum reprezentantului grupului ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să-l felicit pe vicepreședintele Șefcovic pentru uh, munca dumnealui, pentru faptul că a venit aici la uh, comisia noastră pentru a purta acest dialog cu Parlamentul uh, European pe marginea acestei teme atât de importante. Eu aș dori să mă refer la două puncte cheie pentru ALDE. În primul rând, guvernanța și, în al doilea rând, finanțarea. V-am uh, ascultat cu interes ideea dumneavoastră de a redacta rapoarte specifice pentru fiecare țară în parte și ideea redactării unui raport uh, anual privind situația Uniunii Energetice mi se pare o idee extraordinară care ne va da ocazia să discutăm toate aceste puncte. Știm foarte bine că mixul energetic ține de competența statelor în temeiul uh, tratatelor. În același timp, avem nevoie de o piață energetică mai deschisă, mai completă, care să permită o interconectare mai bună, care să promoveze uh, sursele energetice regenerabile și să ne reducă dependența. Cu toate acestea, vedem că există probleme cu creșterea uh, interconectivității și mă bucură să văd că în uh, concluziile Consiliului uh, a fost inclus uh, această țintă de o interconectare de 10 până la 15%. Și aș dori să aud părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această dilemă legată de suveranitatea națională și cum poate fi împăcată aceasta cu o uniune energetică mai aprofundată. Și apoi, ce se întâmplă cu uh, legislația existentă? Uh, cum va fi pusă în, uh, în aplicare legislația existentă în lumina celor spuse dumneavoastră în prezentarea dumneavoastră? Și, în fine, o întrebare legată de finanțare pe care v-am mai adresat-o. Când vine vorba de uh, proiecte care au un interes comun, câte dintre aceste proiecte se află în uh, faza în care să poată fi eligibilă pentru uh, finanțare. Cum putem să ne asigurăm că aceste proiecte vor fi finanțate în mod adecvat pentru a putea merge înainte și apoi? Care este părerea dumneavoastră despre cum pot fi uh, incluse proiectele care țin de eficiența energetică în acest uh, program? Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Turmes în numele verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei, domnule Șefcovic. Dumneavoastră, împreună cu echipa dumneavoastră, în mod evident, ați muncit foarte mult. Nu suntem mulțumiți cu toate punctele, însă există și aspecte bune. Să ne asigurăm că eficiența energetică și sursele regenerabile de Uh, energie se află în centrul uh, strategiei, înțelegerea faptului că criza cu Rusia este o criză a căldurii și uh, pentru prima dată se acordă un adevărat rol orașelor uh, europene, un lucru important pentru că avem nevoie de această mișcare de jos în sus și apoi crearea unor piețe macroregionale, pentru că doar așa uh, vom putea depăși această contradicție de a cere crearea unui, unei piețe unice europene și în același timp uh, lăsând la competența statelor membre deciderea uh, mixului energetic. Există trei puncte pozitive. Transparența în ceea ce privește gazele naturale, care se regăsește și concluziile uh, Consiliului, însă ce se întâmplă cu state ca Ungaria? Dacă există un stat care, din propriile motive, uh, merge împotriva curentului când vine vorba de solidaritate cu ceilalți, care este uh, opinia dumneavoastră? În ciuda transparenței existente, până la urmă va trebui să facem ceva dacă cineva uh, se împotrivește, este contrar intereselor Uniunii Europene ale pieței energetice europene. În al doilea rând, fluxul liber, circulația liberă a Uh, energie este un concept minunat, însă dacă este vorba de circulație liberă pe o piață complet distorsionată, unde uh, prețurile nu prea pot fi controlate, se poate ajunge la decizii destul de ciudate. Uh, Comisia a redactat un studiu privind subvențiile de stat în domeniul energetic și s-a ajuns la concluzia că combustibilii Uh, fosili uh, sunt subvenționați cel mai mult, apoi urmează cei uh, nucleari și apoi cei sursele regenerabile. Și, de exemplu, guvernul german a, tr- a trebuit să admită în mod uh, oficial că nu dispune de suficienți bani pentru a dezafecta reactoarele nucleare. Deci, ce, facem? Acceptăm că până la urmă contribuabilii vor plăti sute de milioane, dacă nu chiar miliarde de euro pentru dezafectarea acestor centrale în locul operatorilor? Și ce face Comisia din acest punct de vedere în fața acestei distorsiuni majore a pieței? Deja din 2003 Comisia a promis că va veni cu o propunere privind alocarea unor fonduri separate pentru dezafectarea acestor centrale. Și apoi, în ceea ce privește uh, finanțarea inteligentă pentru clădiri inteligente. Da! Dar acum, și în, mom- în momentul în care se discută despre crearea noului fond european pentru investiții strategice, vedem că nu mai există uh, finanțare pentru aceste uh, proiecte. Noi am cerut un fond dedicat uh, doar eficienței energetice, care ar uh, avea un efect de catalizator pentru aceste investiții, știind cât de mare este deficitul european când vine vorba de renovarea uh, clădirilor. Și apoi, o ultimă remarcă, ceea ce privește eclipsa solară. Uh, vineri eu eram în Berlin. Milioane, poate nu chiar milioane, dar sute de mii de oameni erau Uh, pe străzi și în uh, presa germană s-a speculat foarte mult despre posibilitatea unui blackout, uh, s-a, avertiz, s-a, avertizat populația să nu ia liftul în perioada respectivă și uh, și uh, m-am uh, întâlnit cu un responsabil din guvernul german care a spus că a fost uh, păcălit pentru a doua oară în uh, viață pentru că și în anul 2000 cu vestitul uh, uh bug IT, virus IT, exista această temere că toate sistemele se vor prăbuși și a considerat că și de această dată ar fi posibil așa ceva, ei bine, ce s-a întâmplat vinerea trecută ne demonstrează că sistemele noastre pot face față. Vă mulțumesc. În uh, numele GUE are cuvântul domnul Silichiotis. Vă mulțumesc. Aș dori și eu să-l felicit pe domnul vicepreședinte al Comisiei pentru munca echipei sale chiar dacă știm că există opinii diferite între noi, ne bucură faptul că dă curs atât de des uh, invitațiilor noastre. Cred că aceasta este relația potrivită între Comisia Europeană și Parlament. Nu aș dori acum să mă refer la temele deja amintite și bine cunoscute. De exemplu, nu suntem de acord cu intervenția Comisiei în negocierile purtate pentru încheierea unor acorduri de furnizare uh, a energiei electrice cu state terțe. Am văzut. Nu au fost uh, făcuți încă pași, uh, pași concreți pentru, pentru a ne asigura că unele state nu mai sunt izolate din punct de, din punct de vedere energetic. Cred că în ceea ce privește concluziile Consiliului se uh, insistă asupra dreptului suveran al statelor membre de a-și uh, ex- exploata propriile resurse naturale. Știm care este situația din uh, Cipru, unde un stat suveran care nu poate uh, să-și exploateze propriile resurse naturale datorită intervenției uh, Turciei, un stat candidat la Uniunea Europeană și cu toate acestea, uh, raportul privind progresele Turciei este unul, uh, unul pozitiv. Și vedem că state suverane sunt împiedicate în exercitarea competențelor care le revin. Un alt punct din concluziile Consiliului se referă la folosirea propriilor uh, surse energetice. Este o temă care a fost amintită și cu alte ocazii. Eu concret că această comunicare ignoră anumite puncte uh, relevante pentru Uniunea Energetică, de exemplu rolul pe care ar putea să și-l asume uh, Cipru în uh, estul Mării Mediterane, există uh, săcăminte energetice care ar putea să joace un rol mai important pe piața europeană. Știm că în Israel se uh, extrage uh, gaz natural și în urmă cu câteva zile o, o întreprindere americană care deține uh, drepturi de exploatare și în Cipru a făcut o comunicare publică declarându-și intenția de a folosi aceste resurse. Aș dori să întreb uh, Comisia care este părerea dumneavoastră față de siguranța energetică Uh, în contextul folosirii resurselor de care uh, dispunem uh, la noi și în spațiul Mării Mediterane, din sud-estul Mării Mediterane. De la comunicațiune sunt energie. Mulțumesc, domnul Tamburano. Da, foarte interesantă uh, chestiunea legată de o mai bună interconectare între statele membre. Apreciem faptul că, în sfârșit, politicienii au înțeles că e necesară o mai mare integrare între rețelele energetice ale statelor, după cum s-a preconizat din anii 80, dar iată, după 30 de ani eh, am înțeles și noi. Bun, niciodată, mai bine mai târziu decât niciodată, însă această uniune energetică se va baza doar eh, pe eh, avantajul pentru marile monopoluri naționale și marile interconexiuni între state. Însă, Uh, sunt zone rurale cu mici sate care nu pot să facă acest schimb energetic, cel puțin în Italia. Deci am vrea să primim asigurări, că nu vă gândiți doar de ma- la macro Uniunea, Uniunea Energiei între națiuni, ci și la un fel de Uniune energetică mai fragmentată, uh, mai difuză în teritoriu, ne, uh, ne punând accentul doar pe uh, orașe, deși, sigur, e bine că există acest proiect Smart Cities, orașe inteligente. Mulțumesc. Thank you very much, colleague. And Madam Couple. Mulțumesc, stimate coleg. Doamna Kappel. Vicepreședinte Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte, pentru uh, prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Vreau să vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care le-ați făcut în ultimele săptămâni pentru a pregăti acest pachet privind uh, Uniunea Energetică. Dați-mi voie să mă concentrez asupra unui aspect uh, pe care și dumneavoastră l-ați uh, menționat astăzi. Este vorba despre un aspect esențial și anume cercetarea, inovarea și competitivitatea. Chiar dumneavoastră ați spus că va fi important să investim în continuare, să promovăm în continuare investiția, investițiile și inovarea în acest uh, context. Nu, să vă gândiți, uh, dacă am înțeles bine, la creșterea competitivității companiilor energetice europene și, de asemenea, vă gândiți în esență la investițiile acelea care aduc uh, mare plus valoare la nivel european și care pot să fie pot să ajute la obținerea acelui echilibru energetic pe care ni-l uh, dorim. V-ați, vor, v-ați referit și la licitațiile publice și în acest context, bineînțeles, putem să vorbim despre creșterea ecologică și despre promovarea tocmai a acelor achiziții care uh, pot, într-adevăr, să se axeze și trebuie să se axeze pe partea ecologică. Ei bine, dați-mi voie să vă întreb dacă toate aceste inițiative ale Comisiei au, într-adevăr, termene limită, aveți un cal- calendar pentru ele și, în al doilea rând, uh, finanțarea acestor uh, inițiative uh, este foarte importantă. Mă gândesc că EFSI va fi folosită pentru aceste investiții, dar poate dumneavoastră ne-ați putea oferi mai multe detalii. Vă mulțumesc, uh, stimată doamnă. Îi dau acum cuvântul domnului vicepreședinte, care va avea ocazia să, să răspundă la primele, prima rundă de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru comentarii și pentru uh, întrebări. Încep cu domnul Carinț apreciez în, esen, în, uh, în primul și în primul rând faptul că, iată, din punctul dumneavoastră de vedere, concluziile Consiliului reprezintă un mare pas înainte. Uh, în urmă cu câțiva ani uh, am vorbit uh, foarte mult despre transparență în domeniul energetic. Ne-am dorit această transparență. Pe vremea aceea realitatea arăta cu totul altfel, dar din fericire, datorită dezbaterilor, negocierilor pe care le-am avut în diferitele foruri, am reușit să înțelegem într-adevăr cât de importantă este transparența. ce ne-am dorit noi să obținem? Ei bine, ne-am dorit ca transparența să ne aducă uh, la, un, uh, la echilibru, în echilibru pe toți. Uh, ideea era ca toți europenii să aibă, să beneficieze de exact aceleași informații ca și cei cele pe care le dețin uh, marile companii. Știți pe bine, marile com- companii de obicei dețin informații pe care după aceea nu le diseminează și din pricina acestei lipse de diseminare, diseminarea informațiilor, negocierile purtate de către diferitele state nu au putut uh, fi desfășurate astfel încât ele să ducă la rezultate bune pentru utilizatorul final. Prin urmare, iată, transparența este răspunsul pe care care Europa îl poate da acestui, acestui dezechilibru uh, la nivel energetic cu care s-a confruntat Europa. Bineînțeles, noi ne dorim să venim cu două propuneri. În primul și primul rând, o decizie cu privire la acordurile interguvernamentale. Ne-am dorit aici o revizuire, ne-am dorit ca acordul ex post să fie transformat mai degrabă într-unul ex ante. bine, acesta este unul dintre argumentele care, din punctul meu de vedere, a reușit să ducă la schimbarea opiniei pe care o aveau uh, anterior șefii de stat și de guvern și miniștrii. Uh, când venea în trecut vorba despre acorduri uh, interguvernamentale, acestea erau de obicei uh, negociate, dar ele nu erau neapărat compatibile cu legislația europeană și din pricina acestei lipse de, co- de, um, de uh, compatibilitate au apărut tot felul de probleme. Și tocmai de aceea ne doream ca pe viitor situația să fie cu totul alta. La negocierile acordurilor interguvernamentale ne dorim să oferim asistență. Ne oferim această asistență. Le oferim statelor membre posibilitatea posibilitatea de a beneficia de ajutorul experților noștri. Iar lucrul acesta ar fi, atât, uh, ar fi bun atât pentru statele membre, cât și pentru Uniunea Europeană, cât și pentru operatorii energetici care doresc să, își de, uh, să, să beneficieze de claritate juridică, bineînțeles. Când vine vorba despre contractele uh, private, ne dorim să analizăm posibilitatea revizuirii directivei cu privire la securitatea furnizării de gaze. Vom porni de la testele de stres pe care le-am desfășurat în anii trecuți și pornind de la acest exemplu vom încerca să facem uh, în așa fel încât situația să fie mai stabilă pe viitor. Ne dorim să avem o activitate cât mai încărcate de respect, respect vis-a-vis -vis de secretele comerciale, bineînțeles, eh, ah, vis-a-vis -vis secret, vom ah, respecta confidențialitatea. Ah, nu ne dorim să încălcăm toate aceste principii nici pe departe, dar considerăm că implicarea noastră în negocieri va fi una benefică, deoarece Comisia Europeană va putea spune de la bun început care sunt standardele care trebuie să fie atinse, să fie respectate de către acorduri. În plus, consider că negociatorii europeni eh, sunt mai eh, sunt mai eh, bine informați cu privire la standardele europene și, în plus, dacă vom reuși să asigurăm acel echilibru, acea diseminare integrată a informațiilor, vom reuși să avem rezultate suficient de bune pentru absolut toți implicați. Până în momentul de față, propunerile noastre au fost uh, văzute cu ochi buni de către toți actorii. Domnul Nica vorbea despre prețuri. Într-adevăr, prețurile vor fi un indicator al succesului Uniunii Uniunii Energetice. Dacă vom putea găsi, ne vom putea deschide suficient, dacă vom uh, reuși să creăm competitivitatea, competiția necesară, atunci prețurile vor scădea. Dar pentru a face toate acestea trebuie să sprijinim infrastructura, să depășim stadiul acelor insule energetice. Statele din sud, uh, estul Europei au fost de acord cu mine în momentul în care am spus că trebuie să ne concentrăm asupra uh, aspectelor care pot fi controlate de către noi. Am spus de la bun început că nu ar trebui să ne concentrăm asupra marilor proiecte, pentru că acestea nu vor rezolva toate problemele noastre. Am spus că trebuie să ne concentrăm asupra interconectorilor, uh, asupra proiectelor mici care vor duce la crearea Uniunii. Uh, aceste, aceste mici soluții, aceste mici proiecte ar duce într-adevăr la interconectare, ar duce într-adevăr la diversificarea resurselor de energie, energie. În momentul în care am vorbit cu uh, ministrul pentru energie din uh, Bulgaria, am fost încântat să aflu că, iată, Bulgaria face tot ceea ce îi stă în putință pentru a um, finanța um, proiectele de interconectare uh, și uh, am aflat că lucrurile merg bine, lucru care nu mă poate decât încânta, după cum vă spuneam. Acum, în ceea ce privește obiectivele de atins, 12 state membre nu au atins încă nivelul de 10%, dar până în 2020 toate statele membre, mai puțin Ciprul, Ciprul vor atinge um, procentul de 10%. Pentru Cipru se va prelungi uh, termenul de punere în aplicare până la urmă a tuturor acestor reguli, dar până la urmă rezultatul va fi unul uh, pe măsura așteptărilor cu siguranță. Uniunea Europeană va oferi Ciprului toată asistența de care are nevoie. Când vine vorba despre sau dacă toate proiectele noastre vor fi într-adevăr puse în aplicare, atunci cu siguranță vom atinge obiectivele pentru 2020 și vom putea trece la obiective mai înalte pentru 2030. În ceea ce privește colaborarea cu domnul Canetti, între mine și domnul Canetti, dați-mi voie să vă spun că aceasta funcționează foarte bine. Suntem foarte apropiați Caniete, îmi cer scuze. Uh, eu, uh, în calitate de vicepreședinte, sunt un fel de coordonator, dar uh, dar uh, toți uh, comisarii implicați în aceste discuții, vă asigur, discută unii cu ceilalți. În momentul de față trebuie să ne convingem statele membre să ni se alăture în eforturile noastre. Uh, lucrul acesta este foarte important pentru că știm prea bine, la COP21 e nevoie de consens, iar dacă e să avem acest consens, atunci trebuie să-i convingem pe toți să ne sprijine iar echipa noastră face toate eforturile necesare în acest sens. Am fost întrebat de asemenea despre securitatea energetică și uh, despre achiziția în comun a cărbunelui și gazelor naturale gazelor naturale. În ceea ce privește gazele naturale, cred că și la comisia dumneavoastră s-a purtat o discuție pe tema, acea, tema aceasta. Com- companiile vestice consideră uh, sau companiile implicate pe această pia- piață sunt de părere că piața uh, uh, funcționează deja foarte bine. Asta spun companiile din vest. În uh, centrul Europei însă situația stă altfel, companiile active pe această piață au cu totul altă părere. Am făcut un studiu pe această temă, un studiu care va fi publicat în curând. În studiul nostru vom elabora necesitatea și, de asemenea, posibilitățile care ne stau la dispoziție pentru crearea unui astfel de instrument privind uh, achiziționarea în comun a gazelor naturale. Iar acest instrument ne-ar putea ajuta, în cazul în care se va dovedi necesar, în depășirea unor crize viitoare. Acum, uh, suveranitatea statelor membre în ceea ce privește atingerea obiectivelor de mediu. Ei bine, um, într-adevăr, există o o decizie suverană în ceea ce privește mixul energetic. Însă, dincolo de această sub, uh, suveranitate, această decizie suverană, există până la urmă obiective stabilite la nivel european în agenda privind mediul înconjurător. Ei bine, tocmai din pricina acestor obiective comune, uh, cred că toate statele membre vor, uh, își vor coordona în vreun fel sau altul toate uh, Uh, deciziile luate cu privire la mixul energetic. Până și Polonia se va ralia și se realiază deja acestor, acestor păreri. Trebuie să mă grăbesc, nu-i așa, domnule președinte? Da, voi încerca să fiu mai rapid. Domnul Peterson îmi punea o întrebare cu privire la PSI-uri și uh, guvernanța îmbunătățită. am uh, creat uh, o serie de linii directoare pe tema aceasta împreună cu președintele Comisiei. Uh, obiectivul, până la urmă, este acela de a ne asigura că toată finanțarea este coordonată astfel încât energia și prioritățile în domeniul energetic să fie într-adevăr uh, atinse. Deci, iată, în EFSI uh, am introdus, uh, bineînțeles, și aspectul legat de proiectele acestea de interes general, de interes comun. Domnul, uh, în ceea ce privește acum capacitatea noastră de a crea o nouă piață a electricității, ei bine, dați-mi voie să vă spun că această, această, crearea acestei piețe a energiei este într-adevăr esențială. E nevoie de o piață cât se poate de echilibrată, astfel încât să nu mai existe niciun fel de blocaje, niciun fel de oprire a furnizării. Domnul uh, Uh, Siliochitis și domnul uh, Tamburano au făcut uh, referire la sărăcia în domeniul energiei și împreună cu doamna Tyson și cu statele membre vom încerca să creăm programe sociale care să-i ajute pe, pe cei care nu sunt capabili în momentul de față să își achite facturile la energie. Domnului Siliochitis îi voi spune de asemenea că uh, Uh, în uh, concluziile Consiliului European există uh, prevederi cât se poate declare cu privire la dreptul statelor membre de a face explorări. În ceea ce privește finanțarea acum a politicilor ecologice și inovare, uh, Uh, și cercetare, dați-mi voie să vă spun că ne vom asigura că acestea vor fi în continuare promovate. În EFSI aceste dimensiuni sunt cât se poate de bine integrate și uh, finanțările noastre vor respecta aceste obiective. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule președinte. V-aș propune acum să închidem lista vorbitorilor, că văd că nu mai vrea nimeni să scrie la cuvânt, dar mai avem uh, un minut și 30 de secunde pe cap de vorbitor, dacă se poate. Eh, doamna Van Bremt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, domnule vicepreședinte, grupul nostru eh, parlamentar salută Uniunea Energetică. Uh, Și bine, fiecare măsură din faza de parcurs e importantă, dar ansamblul lor este mai important și în acest sens uh, mă bucură uh, acordul la care s-a ajuns la nivelul Consiliului. Deși știm uh, cu toții că s-au produs și niște mișcări diplomatice ca să se ajungă la el, dar e bine. Uh, Deja, iată, s-a schimbat mentalitatea. Faptul că există o uniune energetică pe hârtie și avem abordare holistică cu toate principalele provocări în ce privește clima și energia, toate astea sunt foarte, foarte importante. Am putea avea o discuție îndelungată în legătură cu mixul energetic, dar cred că important e să ne concentrăm uh, asupra lucrurilor uh, în legătură cu care am căzut de acord, de exemplu eficiența energetică. Uh, Uh, lucruri repetate dumneavoastră și ați menționat și uh, ceva important, iată, proiectul cu orașele inteligente și problemele la nivel local. Sunt proiecte mici, dar foarte importante, că nu e vorba doar de o conectare energetică, ci și a lumii digitale, cu infrastructuri digitale conectate la infrastructura energetică. Și aici aș avea o întrebare cu privire la cel dosar uh, care se discută la Parlament EFSI. Ne gândim la eficiență energetică, investiții mari, proiecte de infrastructură, dar cred că avem nevoie și acolo de altă abordare, ca să putem face o interconectare a Uniunii Energetice. Sigur, e nevoie de mari proiecte, însă, în ce privește eficiența energetică, regenerabile, orașele inteligente, și vreau să... Bun, vom mai discuta aici în legătură cu EFSI, dar cum se poate face legătura dintre acestea două, v-aș întreba. Mulțumesc și următoarea vorbitoare, doamna Werner. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, vă felicit și eu din inimă pentru prezentarea acestei strategii cadru și pentru ritmul pe care l-ați adoptat, pe care sper că îl veți păstra, astfel încât să primim cât mai repede propuneri legislative concrete privind uh, Uniunea Energetică. Am două întrebări concrete. Mă miră puțin ca, că în foaia de parcurs privind, privind programele energetice nucleare, um, Comisia Europeană urmează să prezintă un, uh, un calendar uh, concret în uh, tratatul Euratom. Într-adevăr, există o obligație pentru Comisia Europeană în acest sens, însă nu cred că revine Comisiei Europene această competență de a, de a prezenta programe de investiții. Prin crearea Uniunii Energetice ne dorim, sau cel puțin așa am înțeles eu, să creăm un model energetic uh, durabil care să țină seama de mediul uh, înconjurător și aș dori să vă întreb cum de ați ajuns la stabilirea acestor priorități Și apoi, uh, a doua mea întrebare se referă la viitorul pieței energetice în Europa. În acest an, uh, Comisia Europeană va uh, publica un raport în legătură cu această temă, urmând ca anul viitor să vină cu o propunere legislativă și aș dori să vă întreb dacă ne puteți da mai multe detalii, pentru că este vorba de o consolidare a pieței interne. Domnul Gheric. Efektywność to moim zdaniem... Mulțumesc eficiența energetică stă la baza Uniunii Energetice. Iată, acum dispunem și de instrumente atât uh, de folos în întregul sector, cât și pentru statele membre, pentru că uh, obiectivul actual de 40% este unul politic și se referă doar la limitări și uh, acum poate voi intra în contradicție cu domnul Turme, dar directiva uh, valabilă la ora actuală nu și-a dovedit utilitatea doar eficiența conversiei, transmisiei și eficiența finală și a creșterii pot fi instrumente pentru uh, modernizare. În uh, cazul în care situația diferă uh, din punct de vedere al consumului în statele membre, propunerea actuală nu stimulează inovarea în ce privește eficiența energetică sau în ce privește uh, sursele de energie regenerabile. Trebuie să țineți cont de uh, aceste puncte slabe. Bun. Mulțumesc și acum domnul Soriniu. Mulțumesc, domnule președinte, și doresc să vă felicit dezbaterea suscitată de acest proiect al Uniunii uh, Energetice este uh, un semnal foarte bun. Cred că trebuie să construim o uh, rețele de energie de, cum ar veni de bandă largă. Asta în interesul locurilor de muncă, vom lupta împotriva precarității energetice, a pierderilor de energie nejustificate, Însă există o prioritate care a fost uh, clar stabilită, energiile regenerabile. Asta în contextul pieței și energiile regenerabile vor trebui să intre în concurență pe piață. În uh, foaia de parcurs ar trebui să fie prevăzut un mecanism uh, pentru a stimula cercetarea și inovarea tocmai ca să se poată produce energii din surse regenerabile uh, la prețuri care să reziste concurenței de pe piață. Uh, de exemplu, în Portugalia, la ora actuală, nu se intervine pe piață, dar trebuie să pregătim această intrare pe piață și să nu se producă distorsionarea concurenței. Uh, dacă ne gândim la ce se întâmplă în Statele Unite cu gazul de șist, uh, în paranteză fie spus, eu sunt raportor pentru aviz în legătură cu gazul de șist uh, și în adunarea cu America Latină s-a discutat această temă și multe țări mizează pe gazul de șist. Slavă Domnului că pentru Europa gazul de șist nu este o prioritate strategică, însă prin acordurile comerciale, iată, gazul de șist, deși a fost dat pe ușa afară, va intra înapoi pe fereastră și vreau să întreb Uh, ce, dacă, ce puteți spune legătură cu gazul de șist în strategia noastră? Domnul Piper acum. Vă mulțumesc foarte mult. Prima mea întrebare se referă la eficiența energetică. Ați vorbit foarte mult despre economia de piață. Ultima directivă privind eficiența energetică a spus că recurgem la economii impunem statelor membre să economisească consumul energetic cu un procent în fiecare an. Și aș dori să vă întreb ce se va întâmpla cu directiva privind eficiența energetică? Care sunt intențiile de viitor? Intenționați pur și simplu să impuneți niște procente foarte rigide sau va exista puțin mai multă flexibilitate? În ceea ce privește piața, uh, piețele capacităților, apoi Uh, fiecare uh, stat uh, își asigură puțin securitatea energetică prin, prin aceste piețe și aș dori să vă întreb cum vă veți asigura că eforturile diferite depuse în Franța și Germania vor fi reflectate într-un cadru european. Chtěl bych velmi poděkovat panu že... Mulțumesc, domnul Toșenovski. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Șefcovici Uh, pentru că uh, este atât de disponibil la discuții cu noi uh, și vine atât de des în fața comisiei, dumneavoastră, comisiei noastre, mă scuzați, ceea ce arată că energia este o prioritate pentru securitatea și viitorul Europei și sunt recunoscător și sunt de acord că e foarte important acest dialog dintre noi și e bine că se fac eforturi pentru a se crea o piață comună Bun, trebuia să spun că pentru consolidarea pieței comune, dar nu există încă, încă lucrăm la ea. Și a, apreciez și că s-a vorbit aici de susținere, de ajutor pentru, pentru interconectivitate. Este un uh, aspect care prezintă multe riscuri și trebuie să fim atenți. Și aceste eforturi ale noastre ar putea fi contracarate Eh, dacă nu cumva nu găsim o soluție la o problemă. Ce se întâmplă cu ajutoarele de stat eh, pentru energiile regenerabile? Pentru că eh, vorbim despre planuri văzute ca fiind de, de pe termen lung. Pentru că putem ajunge într-o situație riscantă și se poate vorbi de o modificare retroactivă a unor contracte, ceea ce ar însemna arbitraj, dispute îndelungate, litigi și ar putea fi un semn de întrebare la adresa întregului concert. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul vicepreședinte pentru a răspunde. Eh, da ich nur so eine kurze... Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție. Nu o să vă mai laud, domnule vice, vicepreședinte. Cred că voi avea o ocazie în viitor pentru a vă lauda. Am două puncte critice și o întrebare. Criticile, în primul rând. Când vine vorba de independență energetică, cred că ar trebui să insistăm mai mult pe eficiența energetică și pe energiile regenerabile care trebuie să devină centrul, uh, bazele, temelia independenței energetice. Și apoi, în ceea ce prive în uh, concluziile Consiliului, se perpetuează um, principiul uh, unanimității. Mie mi se pare că este un pas înapoi. Dacă ne dorim Uh, o uniune, o uniune energetică nu o vom obține dacă cei care sunt mai pesimiști nu vor fi de acord. Apoi, în ceea ce privește transparența în contextul încheierii acordurilor de furnizare de gaze naturale. Și aș dori să vă întreb care tipuri de contracte, de acorduri vor fi făcute publice? Contracte între state, între state și întreprinderi private sau toate tipurile de, de acorduri? Mulțumesc! Thank you. Uh, there were many speaking about the renew. Mulțumesc următoarea vorbitoare, doamna Umpula Sairi. Mulțumesc că s-a vorbit despre obiectivele specifice pentru fiecare țară. Suedia, Estonia și Bulgaria am înțeles că și-au îndeplinit obiectivele. Eu sunt finlandez. Pentru moment uh, e vorba de 34,5% din obiectivul de 38% Uh, mai bine ca noi stau doar Suedia și Letonia. Dar uh, dintre aceste țări uh, sunt cinci care depind și de mm, bioenergie, biocarburanți. Atunci, ce se întâmplă despre coerența acțiunilor noastre politice și obiectivele noastre politice? Ce se întâmplă cu utilizarea biomasei în energie? Mulțumesc! Mulțumesc acum, domnul vicepreședinte. Mulțumesc, voi încerca să fiu cât mai succint posibil. Mulțumesc uh, doamnei Fambrand, Brand, pentru susținere și pentru o frază pe care am împrumutat-o de la domnia sa, pentru că, iată, ne prezintă așa un uh, tablou frumos vorbind despre comunitatea soarelui și a vântului. Explică puțin uh, schimbarea asta din temelii pe care vrem noi să o facem în Uniunea Europeană și Trebuie să ne asigurăm uh, că toate aceste evoluții pozitive și noile instrumente pe care le avem uh, vor fi și utilizate. Eficiența energetică, orașele inteligente trebuie să fie componente de bază pentru, fiecare, orice, pentru orice propunere viitoare și, într-adevăr, trebuie să vedem uh, cum putem să ne adresăm și comunităților locale, celor mai mici, care ar vrea să facă mult mai multe pentru eficiența energetică, Însă fie că se tem pentru că e prea mare complexitate juridică sau nu au uh, uh, bani suficienți sau nu au susținere administrativă pentru asemenea proiecte de mari dimensiuni. Și atunci vom încerca să discutăm uh, cu uh, BERD, cu Banca Europeană pentru, Dezvo- pentru uh, uh Dezvoltare, uh, cu bei, să vedem cum le putem oferi acestor mici comunități niște instrumente cât mai simple posibil când vorbim cu investitorii uh, la nivel instituțional. Ei își doresc să investească și acolo, însă, de asemenea, ar vrea să vadă cum putem și noi să ne adaptăm legislația ca să, n ca să nu aibă de-a face cu, cu sute de investitori potențiali, ci să există un instrument care să grupeze investițiile și Uh, apoi să participe și micile comunități la programele acestea. Trebuie să vedem cum putem face, dar deja am, încep, am, deja am început discuțiile interne și să comunicăm cu sectorul bancar în acest sens. Întrebarea doamnei Werner, acum, sigur, energia nucleară. Avem 60 de avem 16 state membre, mă scuzați, care produc, își produc energia uh, din, de, cu centrale nucleare. Avem 14 state membre care au decis că doresc să continue cu energia nucleară și avem aici o misiune importantă. Trebuie să ne asigurăm că, bun, dacă se ia această decizie în statele membre, să se respecte cele mai înalte standarde de securitate, de siguranță, de protecția mediului. Deci trebuie să uh, privim toate lucrurile astea din punct de vedere al uh, siguranței și al respectării standardelor de mediu. E o mare responsabilitate pentru Uniunea Europeană și pentru Comisia Europeană și pe asta ne vom concentra noi în ce privește energia nucleară. Întrebarea domnului Ghire, cât despre programul ETS cu uh, comercializarea cotelor de emisii de dioxid de carbon. În mediul de afaceri există senzație că e nevoie de stabilitate juridică, trebuie să fie predictibilitate, principiile pieței și mecanismele pieței să fie funcționale și aici când se stabilește prețul la carbon. Și sistemul actual nu funcționează și atunci trebuie să corectăm acest sistem. Trebuie ca el să fie din nou funcțional. Și asta vom și propune atunci când vorbim despre reforma sistemului ETS. Eu cred că uh, vom putea impulsiona inovarea, cercetarea, să, să, să beneficiem de o mulțime de idei noi pentru această reformă ITS. Cineva a menționat aici că e important să, e important să nu uh, dăm deoparte cercetarea și inovarea și e clar că unul din domeniile în care trebuie să investim mai mult uh, este chiar acel sector, să vedem cum putem dezvolta punct, punctele noastre forte, rețelele inteligente. Prin aceste rețele ne putem planifica mai bine consumul de energie, consumatorii noștri pot decide uh, furnizorul și la ce preț al energiei. Putem planifica mai bine nevoile de energie și să ne asigurăm că energia e utilizată mai eficient decât până acum. Uh, am mai spus deja că probabil nu vom avea o revoluție ca Statele Unite, dar putem avea o revoluție a rețelelor inteligente. Pentru că e uh, ceva atractiv, e ceva nou, e uh, ceva ecologic. Iată, tinerii utilizează uh, telefoanele inteligente și putem avea rezultate similare și, e adevărat, trebuie susținut uh, uh, asta cu comunitatea noastră a cercetării și dezvoltării. Domnul Piper, cum vom continua cu eficiența energetică? Aici deja am uh, planificat în planul de parcurs, am spus foarte clar că vom revizui directiva pentru eficiența energetică și performanța energetică a clădirilor și directiva în acest sens vom prezenta o strategie uh, în ce privește încălzirea și răcirea clădirilor. Sunt uh, propuneri concrete discutate în curând, dar uh, vom trage și lecții, învățămintele necesare din trecut ca să fim mai eficienți și cu eficiența energetică, să ne concentrăm mai mult pe obiectiv pentru a obține rezultate mai bune decât până acum. În ce privește uh, piețele, da, e, ar trebui și ele cuprinse în noul proiect pentru piața electricității. Sunt de acord că trebuie să vedem cum putem face mai uh, mari economii la scară și să corectăm lucrurile la nivel național și să le aducem la nivel regional. Există un forum multilateral cu statele mem membre de la, de la Marea Baltică și țările nordice ne arată Uh, calea înainte, cum putem să fim mai eficienți și să economisim mai mult dacă conlucrăm pe bază regională. Domnul Toșenovski, uh, da, vă mulțumesc pentru comentarii. Ați spus că vin aici foarte des și discuțiile noastre sunt delungate. Bun, deci voi încerca să mai scurtez răspunsurile, dar da, sunt de acord că interconectare este crucială pentru piața comună și eliminarea barierelor administrative și fizice. Ă, dacă le mai avem, atunci nu putem să avem o, o, o libertate reală și o concurență reală a prețurilor la energie. În ce privește caracterul retroactiv și anomaliile de pe piața energetică, cred că trebuie să aplicăm ă, liniile ă, directoare în privința ajutoarelor de stat. Le-am prezentat anul trecut pentru energie regenerabile pentru tot ceea ce înseamnă mediul înconjurător și atunci trebuie să ne asigurăm că operăm uh, pe același nivel de competitivitate uh, în uh, ceea ce privește toate sursele, diferitele surse de energie și vom, vom, ne vom aduce și noi contribuția cu analizele pe care le vom face odată la 2 ani, care sunt prețurile, ce includem noi în prețurile energetice în Uniunea Europeană, deci avem un preț angro care e apropiat de cel din SUA, dar de ce avem prețuri mai mari și diferite în statele membre? Costurile de transmisie, impozitarea, care sunt cauzele? Că trebuie să avem mai mare transparență și o structură mai clară a prețurilor energiei în Europa. Domnul Beautycofer a vorbit de importanța eficienței energetice și faptul că uh, Eh, și Consiliul European eh, a luat hotărârea eh, printr-un vot unanim și e importantă unanimitatea, dar în ce privește propunerile legislative vor avea natură clasică. Va aplica mm, propuneri normale, ordinare și Parlamentul European sigur va fi co-legiuitor și își va juca și el pe deplin rolul. Apoi am fost întrebat uh, despre ce contracte vorbim. Păi uh, citez aici că trebuie să ne asigurăm că se respectă acquis comunitar în toate acordurile legate de achiziționarea gazului din surse externe. Deci vorbim de transparență pentru toate contractele și vom veni cu două propuneri legislative și în ce privește securitatea surselor de aprovizionare cu gaz, cu electricitate și apoi o uh, ultimă întrebare legătură cu biomasa. Sigur că și biomasa e o sursă importantă de energie și știu ce face Finlanda, știu ce face Suedia, știu ce se întâmplă în țările baltice care și-au trans format uh, uh, sursele de aprovizionare cu energie și vor să-și scadă dependența energetică cu noi surse foarte eficiente de energie. Mulțumesc! Domnul președinte, sigur că această strategie a Uniunii Energetice este foarte importantă și pentru Comisia noastră. Noi vom continua discuția mâine după amiază la orele 15 cu domnul comisar Miguel Arias Caniete, care uh, va fi aici în fața noastră și am pregătit și noi propriul raport privitor la strategia pentru Uniunea Energetică și ne vom, continu- vom continua să ne întâlnim, domnule vicepreședinte. Vă mulțumim că ați fost aici, vă mulțumim pentru discuție. Colleagues, ladies and gentlemen, let... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să ne continuăm reuniunea. Punctul 5 de pe ordinea de zi, difuzarea datelor satelitare de observare a Pământului în scopuri comerciale. Ladies and gentlemen, please sit down. Please... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, Vă rog, vă rog să luați loc. Dacă nu doriți să uh, rămâneți alături de, ro- de noi, îmi pare foarte rău, să vă rog să părăsiți uh, vizuina cât mai repede posibil. Of you staying here. Uh, colleagues, dissemination of Earth observation satellite data. Dragi colegi, Punctul 5. Difuzarea datelor satelitare de observare a Pământului în scopuri comerciale. După cum știți, obiectivul propunerii Comisiei este de a crea o piață internă pentru datele satelitare de observare a Pământului. Comisia IMCO este o comisie asociată în temeiul articolului 54, asociată comisiei noastre, și o informație importantă pentru noi. Comisia și-a dorit să retragă această propunere dacă nu se putea ajunge la un acord în răstim de șase, uh, șase luni, un acord între uh, Parlament și Consiliu. Însă, din fericire, în, în fața uh, conferinței președinților pe data de 10 martie, domnul Timmermans a declarat că dacă Consiliul și dacă Parlamentul și Consiliul vor lucra la acest dosar, Comisia nu va retrage această propunere. Și doamna Crel este raportarea noastră și vă dau cuvântul, doamna raportor, pentru a ne prezenta raportul. Dacă ați reușit să respectați 5 minute, ar fi foarte bine. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu este vorba despre raport încă, ci doar despre un document de lucru. Și uh, poate pentru unii colegi, uh, Uniunea Energetică este mai uh, importantă decât datele satelitare, însă poate peste câțiva ani părerea lor se va schimba în, uh, în câțiva ani, pentru că Navigația prin satelit poate fi un vector important pentru dezvoltarea uh, Uniunii Europene și pentru atingerea obiectivelor din strategia 2020 în ceea ce privește o dezvoltare economică durabilă și inteligentă. Uh, aceste servicii um, vor fi tot mai importante pentru populația europeană fără a fi cunoscute atât de bine în ceea ce privește comunicațiile uh, bazate pe sateliți pentru prognozele meteo. Lumea înțelege cât de important sunt, sunt sateliții de observare a Pământului, însă sunt și alte domenii uh, relevante, de exemplu agri, uh, agricultură sau planificarea urbană. Telecomunicațiile și observarea Pământului țin parte din, sunt punctele centrale ale politicii spațiale. Deci pentru uh, cadrul uh, economic și politic uh, european este important să stabilim un cadru uh, potrivit pentru politica spațială. Tocmai de aceea, deja din anul 2013, Comisia Europeană a decis să creeze un cadru de reglementare coerent și stabil. O evaluare a Comisiei Europene a acestui domeniu a ajuns la concluziile că în domeniul observării Pământului și difuzării datelor satelitare ar fi nevoie de un cadru de, reglame, de reglementare european coerent pentru că acest cadru nu poate fi uh, garantat uh, prin legislațiile naționale. În iunie 2014 Comisia a făcut o propunere de directivă despre care noi urmează acum să redactăm un raport. Raportorii din Comisia ITRE și din Comisia IMCO, care, așa cum a spus domnule președinte, conform regulii 54, este o comisie asociată, am colaborat foarte bine de la bun început, tocmai pentru a putea prezenta un raport comun, constructiv Documentul de lucru pe care îl regăsiți în dosarele dumneavoastră a fost redactat de mine împreună cu colegul Jens Nielsen din Comisia IMCO. În ceea ce privește propunerea de directivă, scopul uh, directivei este de a crea o piață internă pentru difuzarea datelor satelitare de observare a Pământului și este vorba de uh, accesibilitatea uh, datelor satelitare de înaltă rezoluție. Ar trebui să fie stabilite standarde comune, transparență în ceea ce privește uh, Uh, toate aceste date. De fapt, directiva își dorește să asigure ca toți furnizorii de asemenea date satelitare să pot difuza aceste date pe, pe piața internă cu o rezoluție de mai multe 2,5 metri care uh, pot, pot trece printr-un, uh, printr-o procedură de certificare care să asigură securitatea acestor date. Un cadru de reglementare ar trebui să permită această difuzare a datelor și să pună pe picior de egalitate toți furnizorii de asemenea date. În plus, dezvoltarea economică a întreprinderilor ar trebui să fie promovată și să fie asigurată, să se țină cont de impactul acestor date pe domeniile afect, potențial afectate de aceste date. Eu cred că această directivă are un potențial uh, foarte mare pentru dezvoltarea economică. Am, uh, ne-am consultat cu câteva părți interesate deja. În ceea ce privește această propunere, considerăm că totuși există anumite deficite din punctul de vedere al uh, evaluării de impact prezentate de Comisia Europeană consultarea părților uh, interesate și evaluarea impactului posibil uh, sunt criticate din punctul nostru de vedere. Un aspect important se referă la la, la întrebarea care sunt problemele uh, rezolvate de această propunere. Din păcate, la această întrebare, evaluarea de impact a Comisiei nu oferă răspunsuri uh, pertinente. Care sunt problemele existente și cum vor putea fi rezolvate de această propunere de directivă? Deci, cred că ar trebui să purtăm o dezbatere principială uh, pe marginea acestor aspecte. Însă considerăm că această propunere de directivă ar putea să afecteze în mod pozitiv alte sectoare, uh, agricultura, transportul uh, maritim ar avea de profitat în urma uh, unei asemenea directive comune. Însă trebuie să fim atenți să reducem sau să păstrăm la un minim posibil sarcina administrativă și birocrația pentru întreprinderile europene și trebuie să țină seama și de aspectele care țin de siguranța națională. Drept urmare, vom face anumite propuneri concrete în proiectul nostru de raport referitoare la toate aceste puncte, plecând de la premisa că vis-a-vis -vis de anumite puncte avem nevoie de definiții mai clare, care să permită o interpretare clară a acestei directive și uh, ne gândim de asemenea să includem o clauză de, re- de revizuire a acestei directive pentru că este vorba de un sector, de o piață unde lucrurile se schimbă foarte repede și atunci uh, trebuie să avem posibilitatea de a reacționa la aceste noi evoluții. Am depășit puțin timpul pe care mi l-ați acordat, însă este o temă foarte, foarte interesantă și cred că vom avea timp să o discutăm pe larg. Vă mulțumesc, aveți uh, dreptate, este un prim schimb de opinii uh, pe marginea acestei uh, teme. Urmează să discutăm amendamentele și așa mai departe și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Toșenovski este primul vorbitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu raportoarea noastră, care aș dori să îi mulțumesc pentru abordarea rațională și critică de care dă dovadă în acest raport. Trebuie să înțelegem cu toții importanța sistemelor de care dispune Europa. Pe de altă parte, Trebuie să înțelegem că Europa nu este singura comunitate care are acces la asemenea echipament high-tech. Drept urmare, este important să creăm un cadru de reglementare, mai ales uh, din motive care țin de securitate. Trebuie să fim atenți să nu distorsionăm uh, piața, pentru că acest lucru s-ar putea întâmpla foarte ușor. Dacă fotografiile, datele satelitare ar putea fi uh, luate din uh, uh altă sursă de către întreprindere dacă cadrul de reglementare ar fi unul prea strict. Drept urmare, eu cred că evaluările de impact în general, ar trebui să fie mult mai precisă, pentru că noi trebuie să cunoaștem foarte bine uh, situația. Pentru noi, securitatea este un uh, criteriu decisiv. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu raportarea, pentru că, din punctul meu de vedere, acest raport va fi unul decisiv Uh, fiind, având valoare de precedent pentru viitorul uh, Uniunii Energetice. Deci trebuie să-i acordăm atenția necesară. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Corafa Nieuwenhuten și îmi cer scuze dacă nu v-am uh, pronunțat bine numele, însă cred că v-ați recunoscut. Vă mulțumesc, domnule președinte. A fost aproape perfectă pronunția dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc în primul rând raportoarei pentru munca sa de până acum. Am avut într-adevăr o foarte interesantă întâlnire a porților interesante, în urma care am uh, avut multe de învățat și vă mulțumesc pentru inițiativa acestei întâlniri. Într-adevăr, cred că trebuie să ne punem în primul rând întrebarea care sunt problemele pe care, le, pe care le rezolvăm, dacă avem într-adevăr uh, nevoie de această propunere. Și după întâlnirea părților interes, interesate, chiar dumneavoastră ați spus că uh, aveți, acum, aveți atunci mai multe întrebări decât la începutul uh, întâlnirii respective și eu am trecut printr-o experiență similară și eu am impresia că ar trebui uh, să analizăm mai în detaliu această temă, să încercăm să înțelegem dacă uh, distorsionăm piața, așa cum a spus uh, antevorbitorul, uh, dacă noi nu, pun, nu avem un control asupra sateliților din China și din Statele Unite ale Americii, ce se va întâmpla Uh, cu reducerea birocrației. Știm că a existat uh, ideea de a fi retras această propunere pentru că avea potențialul de a crea o birocrație prea mare, deci este evident că trebuie să înțelegem foarte bine dacă într-adevăr avem nevoie de, această, de acest regulament. Conform propunerii actuale, statele membre sunt obligate să creeze o autoritate competentă Uh, pentru evaluarea și monitorizarea acestor uh, date satelitare și cred că ar trebui să uh, evaluăm să vedem dacă avem nevoie de o asemenea autoritate, însă ținând cont că am început atât de bine discutarea acestui dosar cu întâlnirea părților interesate, sunt convinsă că vom avea discuții constructive și că vom uh, colabora foarte bine cu dumneavoastră, domnule raportor, și cu ceilalți raportori din umbră. Vă mulțumesc. Și acum dăm cuvântul domnului Gonzales, uh, numele Comisiei Europene, vă rog. Uh, thank you, Mr. Chair. At this point, uh, I do not have much to say. I think... Mulțumesc, domnule președinte. Nu am prea multe de spus în momentul de față. Uh, am ascultat cu mare atenție comentariile făcute de, de către vorbitori, bineînțeles. Dau seama că există dorința de a se lucra asupra acestei propuneri. Nu voi fi eu cel care spune că analiza de impact a fost una perfectă. E clar că există multe lucruri care trebuie să fie uh, îmbunătățite. Uh, Însă, în ceea ce privește impactul pe care Comisia își dorește ca acest act legislativ să-l aibă, dați-mi voie să vă spun încă de pe acum că suntem dispuși să colaborăm strâns cu dumneavoastră pentru a îmbunătăți lucrurile ce trebuie să fie îmbunătățite pentru a aduce amendamentele necesare. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim uh, pentru comentariile dumneavoastră în numele Comisiei Europene, iar acum îi dau din nou cuvântul doamnei Constanțe Creel, care ne va spune care va încheia această dezbatere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ați spus deja că Comisia Europeană își dorea la un moment dat să retragă această propunere de directivă. Între timp și-a schimbat poziția asta ca urmare a poziției asumate de către Parlamentul European, bineînțeles. Uh, pe 25 martie, statele membre vor uh, rediscuta acest subiect. Statele membre au viziuni diferite, însă chiar dacă au existat aceste ezitări, eu sunt de părere că acest act legislativ trebuie să fie propus. De ce? Pentru că diferiții furnizori de date satelitare au nevoie de un cadru de reglementare cât se poate declar, tocmai pentru a se putea uh, pentru a putea crește, pentru a-și îmbunătăți activitățile în contextul competiției acesteia uh, internaționale. Nu ne dorim ca această propunere legislativă să vină cu noi uh, um, poveri administrative. Nu-mi doresc mai multă pro, uh, bio, birocrație. Nu-mi doresc, spre exemplu, ca fiecare stat membru să, să fie obligat să instituie o agenție națională de reglementare, chiar dacă nu au uh, Uh, pus uh, sateliți pe orbită. Aceste agenții trebuie să fie create doar în acele state care au sateliți. Deci, iată, nu-mi doresc mai multă birocrație și vom face în lucrările noastre sau în, în, în uh, timpul care urmează, în așa fel încât propunerea și propunerea comisiei să fie îmbunătățită. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc, stimată doamnă. Dați-mi voie să vă spun că termenul de depunere a amendamentelor, nu, discuția privind acest raport va avea loc în uh, ședința noastră din uh, iunie, 15-17 iunie. 16, îmi cer scuze, uh, și uh, probabil termenul limită de depunerea amendamentelor va fi uh, cândva în aceeași săptămână, la două, trei zile după dezbaterea purtată asupra, pe marginea acestui raport în cadrul comisiei. Deci trebuie să avem mare, mare atenție să, să nu uităm că mai vom, că vom mai discuta acest uh, raport în următoarele două, trei luni. Deci, iată, avem ceva timp la dispoziție. Bineînțeles, vor mai avea loc și ședințe cu raportorii din, uh, din umbră, nu-i așa, doamnă Crel? Da, cu siguranță. Deci, iată, acest uh, subiect este unul esențial pentru că este unul Uh, ce are legături foarte, foarte importante cu Uniunea Energetică, rețelele inteligente, etc. Deci vă mulțumesc pentru această dezbatere. Trecem la următorul punct și anume oportunitățile de creștere verde pentru IMM-uri. Este vorba despre punctul 6 de pe ordinea de zi. Domnul raportor nu este încă în sală, dar ni se va alătura peste câteva minute. Va trebui să-l așteptăm vreo 3 minute, 5 minute, nu știm. Dar vom aștepta. Nu avem ce să facem. Deci o temă foarte importantă, oportunitățile de creștere verbe, verde pentru IMM-uri. În așteptarea raportorului vom lua o scurtă pauză. Ok, it's very, very. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, colegul nostru, colegul nostru Filip de Bacher este, iată, mai rapid decât ne-am fi așteptat. În două minute ni s-a și alăturat. Tema dezbaterii noastre, oportunitățile de creștere verde pentru IMM-uri. Stimate coleg, coleg, vă mulțumim pentru prezență. 183 de amendamente au fost deja depuse în marginea acestui raport. Este, de fapt, uh, un uh, prim raport dintr-un, uh, dintr-o serie de rapoarte care se vor referi la oportunitățile de creștere pentru IMM-uri. Am înțeles că și raportorul, alături de raportorii din umbră, au depus uh, amendamente. E important să ne informați în legătură cu ele. Este prima noastră dezbatere în comisie pe marginea raportului și tocmai de aceea ne, este a treia de fapt, tocmai de aceea ne dorim să aflăm cum au evoluat discuțiile, care sunt eventualele amendamente de compromis. Deci, domnule raportor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Este o plăcere pentru mine să vă prezint uh, pașii înainte pe care i-am făcut. Vreau uh, să le mulțumesc uh, colegilor care au depus amendamente, pe care de altfel le-am discutat cu câteva săptămâni în umbră, uh, dar mai mult decât atâta, am uh, încercat deja să creăm amendamente de compromis. Deci mai mult de 180 de amendamente au fost depuse și trebuie să recunosc că multe dintre amendamente într-adevăr aduceau cu ele îmbunătățiri la proiectul de raport. Și tocmai de aceea pot să spun cu mâna pe inimă că acestea erau încărcate de plus valoare și tocmai de aceea, iată, am încercat să creăm uh, amendamente de compromis. Joia trecută am avut o primă ședință cu raportorii din umbră și sper că în următoarele zile vom putea finaliza amendamentele de compromis. Permiteți-mi acum să prezint pe scurt câteva dintre es- aspectele esențiale incluse în amendamente și în viitoarele amendamente de compromis. În primul și în primul rând, dați-mi voie să vă spun că sunt fericit de faptul, din pricina faptului că, iată, majoritatea colegilor au uh, fost uh, de aceeași cu părere cu mine în ceea ce privește importanța raportului și structura pe care acesta ar trebui să o, să o aibă. Deci voi păstra aceeași uh, structură pentru că mi se pare că aceasta este suficient de clară și suficient de puternică. am decis să nu uh, ascundem problemele cu care se confruntă IMM-urile pe piață, dar am decis în același timp să subliniem oportunitățile de creștere verde a IMM-urilor. Deci, am încercat în raportul meu să prezint uh, pericolele cu care se confruntă imm dar și oportunitățile pe care le au. În acest sens, importantă este accesul, e, important este accesul la finanțare. Nu doar uh, imm verzi se confruntă cu această problemă, uh, ci și celelalte comp- companii, dar în acest raport am încercat să prezentăm soluțiile pentru IMM-uri. Am uh, încercat să vedem ce anume pot face instituțiile financiare pentru ajutorarea acestor IMM-uri specializate în creșterea verde și de asemenea am încercat să creionăm anumite posibilități de finanțare care ar putea fi promovate la nivel european. O altă temă interconectată, o temă pe care am uh, reușit să o identificăm atât în urma discuțiilor cu colegii cât și cu uh, actorii importanți este cea a, uh, referitoare la accesul la informații. Ei bine, accesul la informații, transparența, secretele, etc., toate acestea au fost subliniate de către cei cu care am discutat. În al treilea rând, economia verde este foarte importantă. Comisia Europeană a venit cu un pachet privind creșterea verde. Domnul Timmermans ne-a promis că va veni cu un nou pachet privind creșterea verde și cred că ar trebui să exercităm presiunea asupra lui, să-l invităm în continuare în comisia noastră pentru a discuta această temă. Deci, iată, toate aceste inițiative ar trebui să contribuie la o mai bună înțelegere a inovării, a posibilităților de finanțare, eventualelor subvenții, dar și uh, birocrația este un aspect esențial pentru că aceasta trebuie să fie scăzută. Toate acestea trebuie să fie tratate în așa fel încât să aducă beneficii IMM-urilor. Pornind de la toate acestea, amendamentele, după cum vă spuneam, erau unele potrivite, au pus accentele potrivite. Uh, și tocmai datorită acestor amendamente, cred că vom putea veni cu un raport final cât se poate de clar, cât se poate de bine uh, structurat, cu un mesaj cât se poate de puternic către celelalte instituții europene, dar și către actorii importanți pe piață. Vă mulțumesc foarte mult, vom încerca în următoarele săptămâni să finalizăm raportul. Mulțumim, acum dăm cuvântul raportorilor din umbră, domnul Rübich. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportorului. Am avut discuții foarte constructive și uh, doar pe baza acestor discuții constructive am putea obține rezultate pozitive, nu-i așa? Raportul se referă la oportunitățile de creștere pentru IMM-uri, de creștere verde, când vine vorba despre creștere, trebuie să vorbim neapărat despre stimulente. Se pune tocmai de aceea întrebarea ce stimulente putem oferi în a, acest context IMM-urilor. Comisia Envi vorbește mai degrabă despre pedepse, despre amenzi, dar uh, comisia noastră este de părere că mai degrabă stimulentele sunt potrivite, pentru că uh, acțiunile punitive nu fac nimic altceva decât să taie avântul antreprenorial. Deci, IMM-urile trebuie să se asigure că sau instituțiile europene trebuie să se asigure, în primul și primul rând, că propunerile legislative făcute au uh, efecte pozitive asupra IMM-urilor. Deci, uh, analiza de impact este una esențială. Ea trebuie să fie cât mai puternică cu putință. IMM-urile din domeniul acesta al creșterii verzi, al economiei verzi, nu pot fi tratate în afara contextului internațional acesta este din ce în ce mai încărcat de competiție și tocmai de aceea trebuie să, se, să ne asigurăm că IMM-urile din acest domeniu sunt uh, sprijinite. E drept că uh, capitalul care poate fi furnizat acestor uh, IMM-uri este unul de risc, dar efectele pozitive pe care aceste investiții le pot avea sunt de netăgăduit. Deci, iată, finanțarea este absolut esențială. Celelalte amendamente mi se pare bune și sunt sigur că vom ajunge la o uh, concluzie comună cu raportorul. Mulțumim, urmează coordonatorul socialiștilor și democrații. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru raportul excelent. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele depuse. Cu toții ne dorim să dăm având IMM-urilor în contextul acesta al economiei verzi. În acest context, bineînțeles, sprijinul alocat IMM-urilor este esențial. Bineînțeles, um, Raportul uh, se concentra asupra finanțării și accesului la uh, capital. Era foarte, foarte bine uh, sau a fost foarte, foarte bine că am pus uh, acest accent, dar în același timp uh, mă bucur că, iată, între timp am, am evoluat de la poziția uh, inițială și am început să ne axăm și asupra integrării IMM-urilor în creșterea, economia verde. Câteva aspecte pe care le consider esențiale. Dacă vorbim despre tehnologii în acest context, ne dăm seama că tehnologiile acestea sunt foarte riscante, dar cu toate acestea ele trebuie să fie sprijinite, trebuie să fie finanțate și trebuie să ne asigurăm că finanțarea aceasta este uh, într-adevăr asigurată. Da, cam atât, uh, domnule președinte. Până la urmă, discuțiile au fost extraordinar de fructuoase. Am reușit să ne punem de acord și nu prea am multe de spus. Mulțumesc. Mulțumim, spune domnul președinte. Mai dorește cineva să intervină pe marginea acestui subiect deosebit de important? Nu văd pe nimeni. Dorește să intervină cineva în numele Comisiei Europene? Există vreun reprezentant? our rapporteur. Domnule raportor, vă rog să încheiați dezbaterea. Aveți posibilitatea să o faceți. Iată, raportul este atât de bun încât discuțiile nu mai au niciun fel de sens. Mă bucur tare mult că, iată, mă bucur de, că am sprijinul întregii comisii. Dacă ar fi fost critici, cu siguranță s-ar fi anunțat la cuvânt. Bine, lăsând gluma la, la o parte, într-adevăr ne aflăm pe ultima sută de membri, de metri. Mă bucur tare mult că am reușit în această nouă versiune a raportului Parlamentului să um, subliniem mai bine acest uh, subiect al uh, creșterii verzi. Într-adevăr, uh, tehnologiile mm, care nu au ajuns la maturitate sunt o altă temă foarte importantă. Cred că licita- sau achizițiile publice pot fi folosite, însă trebuie să ne asigurăm că aceste tehnologii nu sunt neapărat uh, subvenționate într-o manieră disproporționată. Trebuie să găsim un echilibru, dar până la urmă echilibrul uh, poate fi atins cu, prin uh, rafinarea formulării din raport sau tezei din raport pe tema acestui subiect. Voi încerca să rafinez această formulare și voi, vă voi trimite rezultatul eforturilor mele intelectuale. Sper din tot sufletul că acest raport va fi sprijinit atât de către comisia noastră cât și de celelalți, ceilalți colegi în ședința plenară. Sper că toți, toate grupurile politice vor fi uh, în spatele meu pentru că, într-adevăr, creșterea verde este esențială. Domnul președinte, mulțumim foarte mult. Dați-mi voie, stimate coleg, să vă spun și eu că Într-adevăr, IMM-urile trebuie să fie sprijinite, însă nu doar la nivel retoric, ci și în practică, pentru că să nu uităm, IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. Și în același uh, timp nu putem să nu uităm importanța pe care trebuie să o acordăm creșterii și economiei verzi. Votul pe marginea acestui raport este prevăzut pentru 14 aprilie 2015 adică la următoarea noastră ședință, iar mâine, să nu uităm, ne reunim, de fapt coordonatorii se reunesc la ora 9, urmând ca ședința comisiei să fie reluată la ora 10. Vom vota mâine începând cu ora 10. Aduceți-vă cartelele de vot. Vă mulțumesc, o după amiază plăcută, ne vedem mâine.